Well, if we could start, please. Welcome all of you to this meeting of the Doamnelor și domnilor, bun venit la această reuniune a Comisiei uh, FEM. Eu voi prezida segmentul din această dupămasă al ședinței și o să încep cu câteva anunțuri înainte să trecem la audiere. Mai întâi, dacă putem adopta ordinea de zi, e toată lumea de acord? Apoi să aprobăm um, procesele verbale de la ultimele reuniuni, 21 uh, martie și 27 martie. Se aprobă, da, mulțumesc. Anunțurile președintei. Mai întâi, adevărul e că nu prea am anunțuri. Așa că să trecem acum la audiere. Suntem foarte onorați și foarte bucuroși să avem alături pe Mary Robinson, președinta Irlandei în 1990-1997 și președinta Fundației Mary Robinson pentru justiție în domeniul climatic. Ea va vorbi în deschiderea acestei audieri și, fără să mai întârzi, îi dau cuvântul. Yeah, please. Sorry, we have a point of order. Cu tot respectul doamna, pe care îl datorez doamnei Robinson, spune domnul Tarabella, și mi-ar plăcea să, pentru că mi-ar plăcea să joace un rol mai important uh, în cadrul uh, Uniunilor, uh, instituțiilor europene, aș dori să aduc în discuție un punct de ordine. Ieri uh, am uh, aflat absolut stupefiat că Arabia Saudită a fost numită um, în Comisia pentru Femei în cadrul ONU. Arabia Saudită va participa așadar la promovarea egalității de gen în lume. Poate vă face să râdeți, ne-ar face să râdem, dacă nu ar fi lamentabil și scandalos. Vă reamintesc că Arabia Saudită consideră femeile ca fiind minore toată viața, astfel încât au nevoie de tutela permanentă a bărbaților. Li s-a interzis, de exemplu, să conducă un autoturism în Arabia Saudită uh, în martie această țară a lansat un consiliu al femeilor, țineți-vă bine, fără femei. Sunt doar bărbați care lucrează în această comisie. Deci haideți să nu ne mințim unii pe alții. Lobby-ul imens făcut de Arabia Saudită pentru a obține acest post nu are ca interes unic decât acela de a-și pune eticheta de drepturile omului pentru a-și îmbunătăți imaginea deplorabilă din acest punct de vedere. Faptul um, că această țară a fost uh, numită înseamnă că cel puțin cinci țări europene au votat pentru ea, făcându-se astfel complice. Este a 11-a încălcare a drepturilor femeilor și așadar, în cadrul acestei comisii vreau, comisii vreau să denunț această acțiune și mi-aș dori de asemenea ca la un moment dat să ne poziționăm clar, astfel încât să atragem atenția în mod ferm asupra acestui derapaj de la Națiunile Unite, uh, fiindcă este o... femeile efectiv sunt luate în derâdere și trebuie să arătăm acest lucru. Din păcate, nu facem acest lucru suficient de des, pentru că această țară este un fals aliat care promovează un islamism radical, care chiar și astăzi spune că femeile nu sunt egale cu bărbații și trebuie să spunem des acest lucru în această comisie, poate chiar în plenara uh, Parlamentului European să nu lăsăm să treacă această rușine și această minciună în tăcere. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul și îmi cer scuze dacă am perturbat puțin ordinea de zi, dar cred că a meritat să o fac. Mulțumesc. Yes, I mean, I think all of us would... Da, cred că tot suntem de acord cu tine și la următoarea reuniune a coordonatorilor se va hotărâ ce să facem. Dar uh, cred că va exista consens vis-a-vis -vis de ceea ce ai spus tu. Înainte să-i dau cuvântul uh, lui Mary Robinson, uh, mă îndrept mai întâi către uh, raporto, raportoarea pentru justiția în domeniul climatic, doamna Engström. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că suntem cu toți nerăbdători să o auzim pe Mary, pentru că e o mare plăcere că e astăzi alături de noi, însă eu am câteva observații introductive. Și o să încep prin a spune că vă urez tuturor bun venit, tuturor experților, tuturor oaspeților care au venit astăzi uh, să participe la această audiere. Și aș spune că pentru mine personal, Mary Robinson întrupează lupta pentru justiție climatică în context politic, pentru că ea vorbește numele milioane de bărbați și femei uh, afectate de schimbările climatice. Ea luptă pentru justiția globală a celor care sunt marginalizați și uitați adesea și subliniază clar faptul că atât noi cât și generațiile viitoare vom avea de pierdut dacă nu acționăm acum. De asemenea, este un mare privilegiu să le avem alături pe Gianni Stefanson și Stefania Devoto, care ne-au arătat faptul că schimbările climatice se petrec aici și ne afectează pe toți. Sper că ne puteți uh, lansa o provocare și ne puteți arăta cum să mergem mai departe, practic vorbind. Ceea ce s-a întâmplat anul trecut este un angajament revoluționar pentru a ține seama de obligațiile de gen și de generalizarea politicilor de gen și atunci când vorbim despre schimbările climatice. Știm că impactul schimbărilor climatice este disproporționat în ceea ce privește femeile și fetele. Schimbările climatice au impact și asupra inegalităților deja existente asupra um, muncii domestice și violenței domestice cu care femeile se confruntă zilnic. Uh, fără și prea mult sprijin și validare, femeile au fost în primul rând al atenuării și adaptării la schimbările climatice. Ele au lucrat la nivel familial și comunitar pentru a atenua schimbările, efectele schimbărilor climatice și a construi rezistență la acestea. Au avut inițiative semnificative, însă participarea egală a femeilor cu, și a bărbaților a făcut totuși ca femeile să nu fie luate în considerare așa cum trebuie la planurile pentru, în caz de dezastru. Reprezentarea redusă a femeilor în poziția de putere și influență a fost de asemenea unul dintre factorii pentru progresul lent în formularea și implementarea unor politici climatice care să țină cont de dimensiunea de gem. În plus, deși Green Climate Fund a promovat o abordare corectă de la început, resursele necesare asigură rareori accesul la finanțarea clim, schimbărilor climatice pentru programele inițiate de femei sau a căror uh, beneficiari sunt uh, femeile. Acest lucru trebuie să se schimbe. E nevoie de finanțare potrivită, corect adaptată pentru acele politici care uh, abordează atât schimbările climatice cât și dimensiunea de gen. De ce este imperativ? Ei bine, în 2016 Banca Mondială a publicat un raport care spunea că schimbările climatice în regiuni precum Africa subsahariană și sudul Asiei ar putea să uh, ducă peste 100 de milioane de oameni în uh, sărăcie extremă. Ne confruntăm cu o lume care ar putea să ducă la până la 200 de milioane de refugiați până în 2050. Însă, o agendă corectă ar putea să prevină toate aceste impacte. Pe scurt, avem o oportunitate fără precedent de a găsi echilibrul corect între egalitatea de gen și acțiunile climatice dacă vocea femeilor ar fi în centrul tuturor investițiilor și acțiunilor pentru schimbări climatice, ar fi ideal. Acest uh, raport se adresează Comisiei Europene și statelor membre, vorbind despre cum ne putem dezvolta strategiile astfel încât să promovăm și să, in, uh, să susținem egalitatea de gen în contextul schimbărilor climatice. Peisajul politic este foarte volatil. Ne confruntăm cu, Putin, cu Trump, cu Brexit. Însă, justiția uh, climatică și egalitatea de gen pur și simplu trebuie să rămână în prim plan, să nu fie ascunse de o perdea de fum. Așadar, aștept cu nerăbdare discuțiile interesante care vor urma și vă invit pe toți să-mi spuneți părerea voastră vis-a-vis -vis de acest raport. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Și fără să mai zăbovim, îi dau cuvântul lui Mary Robinson, fost președinte al, fostă președinte al uh, Irlandei și președinta Fundației Mary Robinson. E o mare onoare să vă avem alături. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și raportoarei doamnei Engstrom și mult succes cu acest raport. Este un raport important atunci când vorbim despre egalitatea de gen a femeilor egalitatea de gen și justiția climatică. Mă bucur uh, că sunt alături de voi astăzi. Ne concentrăm pe aspecte care sunt, uh, îmi sunt dragi, femei, egalitate de gen și justiția climatică. Comisia FEM și celelalte comisii ale Parlamentului European trebuie să se asigure că femeile, egalitatea de gen și justiția climatică sunt centrale atunci când vorbim despre implementarea uh, acordului de la Paris. Sincer să fiu, încă subestimăm dimensiunea de gen a schimbărilor climatice. Deși, în sfârșit, la nivelul uh, ONU se dezvoltă un plan de acțiune care să țină seama de această dimensiune, anul trecut mi s-au deschis ochii. Am călătorit în țări afectate în special de schimbările climatice și am văzut seceta Put- care a fost cauzată de El Niño. Am vizitat Honduras, în așa numitul coridor uscat al Americii Centrale, afectat în mod tradițional de El Niño. De data aceasta a fost mult mai rău, fiindcă aceste comunități erau deja slăbite de tulburările schimbărilor climatice. Cu sprijin din partea Organizației Femeilor din Honduras, m-am întâlnit cu un grup de femei din mai multe sate și, stând sub un copac mare, le-am ascultat și le-am citit durerea de pe față. O femeie m-a întrebat cum trăiți fără apă? Cum să trăiești fără apă? Nu o să uit niciodată această întrebare. Cum poți trăi fără apă? Însă, după ce mi-au spus problemele, ele mi-au arătat cât de hotărâte erau să devină mai rezistente puseseră un lacăt pe fântâna din sat și dădeau apă cu porția. Vedeam lume, lumea mergând cu găleată când s-a luat lacătul. Se cultivă legume și culturi diferite pentru că s-a dovedit că porumbul nu este cel mai potrivit. Povestea lor este esența dezbaterii noastre din Parlamentul European de astăzi. Femeile sunt mai afectate de schimbările climatice datorită rolurilor tradiționale din comunitate, dar ele sunt și agenți constanți ai schimbării. Fundația mea sprijină importanța includerii femeilor de la nivelul de bază în planurile de acțiune care țin seama și de dimensiunea de gem. De aceea aștept cu nerăbdare să o aud pe Gianni Stephenson din Consiliul Sami și să văd care este experiența sa vis-a-vis -vis de fața rece a schimbărilor climatice. Trebuie să ne amintim angajamentul nostru, în special acela care spune că trebuie să respectăm, să promovăm și să considerăm respectarea obligațiilor privind drepturile omului și egalitatea de gen, care, evident, sunt principii cheie ale justiției climatice. Schimbările climatice sunt cea mai mare nedreptate a timpurilor noastre. Nedreptatea schimbărilor climatice este că aceia care sunt cei mai vulnerabili și cei mai puțin uh, responsabili, vinovați de cauzarea acestora, vor suferi cel mai mult. Dacă temperatura se încălzește doar cu câteva grade, viața tuturor se va schimba pentru totdeauna. Trebuie ca ambițiile noastre să fie mai mari și să ne protejăm cetățenii din întreaga lume de impactul global al schimbărilor climatice. Vă amintiți că înainte de uh, Paris, Europa a jucat un rol esențial și a uh, făcut parte din uh, activiștii activi. S-a stabilit o finanțare de 120 de miliarde de euro pe an până în 2020 și s-a hotărât că cel puțin uh, 20% din bugetul Uniunii Europene, vreo 20 de miliarde de euro, să fie cheltuiți pe acțiuni de schimb, adaptare la schimbările climatice, inclusiv atenuare și adaptare. Astfel, țările și cetățenii europeni vor fi sprijiniți să se adapteze la schimbările climatice și să investească în tehnologii pentru viitor. După cum știm, schimbările climatice nu afectează doar pe cei din țările dezvoltate, ci și pe noi acasă, în Europa. Episoadele uh, meteo extreme sunt tot mai dese și mai grave. Regiunile diferite uh, din Europa vor, avea, uh, vor fi afectate diferit și oamenii la fel, diferit și inegal. Un principiu cheie al justiției climatice se referă la a ne asigura că deciziile privind schimbările climatice sunt uh, participative uh, și asigură răspunderea celor implicați. Să mă concentrez mai întâi pe participare. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că vocea celor care sunt afectați în mod disproporționat este auzită. Partajarea cunoștințelor este esențială pentru schimbările climatice și atunci când auzim de la cei din primul rând, trebuie să putem acționa ca atare. Includerea vocei femeilor nu este doar lucrul corect, ci și lucrul inteligent pe care trebuie să-l facem. Fundația mea, în parteneriat cu UN Women, a creat un raport care arată că atunci când femeile sunt implicate în elaborarea și punerea în aplicare a acțiunilor climatice, efectele sunt pozitive, atât pentru femei cât și pentru bărbați și pentru uh, planetă. Femeile, cum uh, este o fermier, un fermier uh, din uh, Vietnam care a suferit din cauza furtunilor tot mai puternice asociate cu schimbările climatice și au dus la uh, Uh, pierderea de vieți inclusiv, uh, au participat la un program uh, al ONU împreună cu Vietnam pentru consolidarea rezistenței acestora. Și ea a spus la sfârșit, datorită unei bune pregătiri, nimeni din sat nu a fost rănit sau nu a murit în furtunile de anul trecut femeile fermieri au primit uh, ocazia de a înțelege cum sunt afectate de schimbările climatice și cum pot să-și îmbunătățească rezistența. Este vorba despre a identifica, a reflecta și a pune în aplicare acțiunile necesare pentru a aborda schimbările climatice și dimensiunea de gen. Uniunea Europeană trebuie să se asigure că prin implementarea acordului de la Paris se creează cadrul potrivit pentru acțiune, așa cum o acțiune corespunzătoare. Planul de acțiune ONU și CCC pentru anul acesta spune că în cadrul planului european s-a menționat că se vor lua în considerare acțiuni suplimentare pentru promovarea egalității de gen, capacitarea femeilor și a fetelor și politici de gen, politici uh, climatice care să țină seama de dimensiunea de eh, gen. Vă încurajez chiar să mergeți mai departe, astfel încât să depășiți barierele și să creați căi pentru participarea femeilor de la nivelul de bază al economiei. Raportul identifică pași concreți pe care îi puteți face pentru a accelera progresul către echilibrarea balanței de gen. Sunt recomandări cum ar fi uh, resurse dedicate pentru finanțarea uh, costurilor de călătorie și construirea capacității pentru delegații femei și crearea unei, egalități de, unei rețele de egalitate de gen. ONU sprijină participarea uh, creând căi um, și programe unde femeile uh, să poată participa la diverse acțiuni în acest gen, inclusiv cele de la nivelul de bază al economiei. Construirea capacității și pentru negocietori și pentru um, femeile de la firul ierbii este esențială pentru că astfel se poate asigura o participare activă și utilă acestora sprijinirea capacității femeilor de la nivelul de bază al economiei este foarte important atât pentru ele, dar și pentru delegați și pentru eurodeputați, pentru că ei astfel pot să le asculte. Nu e vorba doar să știe că vorbesc, ci pot să asculte și să înțeleagă ce spun. În sfârșit, mai este problema uh, responsabilității și a transparenței. Consultând factori relevanți atunci când se iau decizii, uh, există șanse mai mari ca acțiunile să fie sprijinite și să aibă succes. Din păcate, societatea civilă scade din cauza uh, oprimării organizațiilor de societate civilă din multe țări, inclusiv organizații care luptă pentru apărarea drepturilor economice, politice, ecologice și așa mai departe. Trebuie să protejăm acest spațiu important din societatea noastră și din Europa. Societatea civilă este un actor important în uh, luarea de decizii participative. Cred că soluția la schimbările climatice va veni de aici. Într-adevăr, și eu am uh, participat la Marșul Climei, Marșul de, pentru Știință din Dublin uh, sâmbătă trecută, pentru că am vrut să sprijin uh, comunitățile științifice uh, care joacă un rol cheie în justiția climatică. Spațiul civic are o valoare legitimă și, într-o lume tot mai interconectată, vedem căi noi prin care oamenii pot să se organizeze și să se mobilizeze pentru schimbare. Dacă cetățenii au o voce, atunci nu scade puterea politică, ci pot politicienii pot să devină chiar lideri mai puternici dacă asigurăm, ne asigurăm că oamenii reprezintă centrul implementării acordului de la Paris, să facem ca oameni care nu au fost niciodată auziți să fie auziți pentru prima dată și să fim într-adevăr uniți în diversitate. Cei din linia întâi a schimbărilor climatice nu trebuie văzuți ca victime, ci ca agenții ai schimbării. Dacă îi punem în centru și mai ales pe, dacă le punem pe femei în centru, vom crea o lume a viitorului pe care toți ne dorim și la care cu toții sperăm. Putem să ne um, ascultă, să ascultăm uh, lecțiile arhiepiscopului Desmond Tutu. Nu o să uit niciodată ce a spus acum 6-7 ani. Uh, eram uh, în fața unei uh, adunări de tineri uh, care trimiteau tweet-uri pe social media și arhiepiscopul Tutu e foarte um, se bucură foarte mult când e în fața tinerilor. Iar moderatorul i-a spus destul de scurt, domnule arhiepiscop Tutu, de ce sunteți atât de optimist? Iar el s-a uitat la ea, a dat din cap și a spus, nu, draga mea, nu sunt optimist. Sunt un prizonier al speranței. Și acesta mi s-a părut o expresie foarte profundă, fiindcă speranța înseamnă că acționezi. Speranța îți oferă energia și spațiul să faci o diferență. Poate nu o să rezolvi totul. Poate că paharul nu e pe jumătate plin, dar e suficient de plin cât să-ți dea posibilitatea să mergi mai departe și să fii activ. Și acesta este rolul acestei um, comisii, acestei comisii pentru egalitate de gen și justiție climatică. Să fim cu toții prizonieri ai speranței în acest domeniu. Mulțumesc frumos! Well, thank you so much. And that's given... Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, ne-ați dat uh, uh multe de gândit. A fost în același timp o prezentare care ne inspiră. Și acum, în continuarea audierei, uh, doam să vreau cuvântul doamnei uh, Elina Bordram din partea uh, Comisiei. Dânsa este șef de unitate la A1 Relații Internaționale și Interinstituționale la DG Clima și din păcate va trebui să plece la orele 17, însă colega dânsei va rămâne aici pentru urmarea dezbaterii și va fi la dispoziția dumneavoastră pentru clarificările necesare în urma dezbaterii. E vorba de doamna Karin Genti. Și acum vă rog, doamna Bardram. Mulțumesc, doamna președintă. Este o adevărată uh, plăcere și onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici în fața comisiei dumneavoastră după uh, un asemenea invitat și sunt de acord cu cei care au spus uh, și au recunoscut uh, importanța doamnei uh, Robinson, în general pentru a promova justiția climatică și egalitatea de gen. E clar că dumneavoastră sunteți una dintre persoanele cele mai influente din punctul de vedere al acestei agende. Din punctul meu de vedere, pe lângă faptul că sunt șef de unitate pentru chestiuni internaționale de climă, Uh, uh, conduc și delegația de negocieri de la Națiunile Unite și mă ocup de rotația de președinții, iar semestrul acesta sub președinția malteză șeful delegației din partea președinției este de asemenea o femeie și aceasta a fost aproape regula în ultimii ani, inclusiv la Paris, unde reprezentantul Luxemburgului era o femeie și ministrul de mediu al Luxemburgului era de asemenea o femeie. Și doamna Hildegard, de asemenea, a fost o reprezentantă demnă pe acest domeniu. De aceea putem spune uh, că uh, există personalități importante, personalități uh, deosebite în acest domeniu, care au uh, pregătit acordul de la Paris și l-au făcut inclusiv și participativ, așa cum îl cunoaștem astăzi. Deci uh, s-a făcut deja referință la acordul de la Paris și acesta reprezintă un punct de plecare nou din punctul de vedere al justiției climatice și cred că e bine să notăm aici că în loc să ne centrăm pe acțiunile de atenuare care erau în centrul protocolului de la Kyoto. Protocolul de la Paris uh, include adaptarea și uh, transferurile de tehnologie, susținere financiară, construcție de capacități. Toate acestea sunt recunoscute ca fiind la fel de importante în cadrul acordului. Acordul de la Paris este în același timp uh, dinamic și este sincer pentru că recunoaște că toate contribuțiile naționale la oaltă nu uh, fac față cerințelor uh, științei, deci nu respectă acea limită de 2 grade Celsius și nici pe departe 1,5 grade, ceea ce este un prag absolut esențial pentru supraviețuirea multor insule, a căror uh, supraviețuire ar putea fi pusă în pericol de către creșterea nivelului mărilor. Deci, acest dinamism este inclus în acord și aceasta permite comunității internaționale să se întoarcă la masa negocierilor la intervale periodice și să analizeze progresele făcute, să vadă ce soluții sunt posibile și ce ambiții pot fi incluse la nivelul obiectivelor naționale. Totuși, acordul de la Paris este rezultatul unui proces interguvernamental și pentru a ține cont de provocările la nivelul implementării, acțiunile trebuie luate la nivel național. Determinarea contribuțiilor naționale trebuie să se traducă în acțiuni și politici uh, responsabile și tocmai asta a făcut uh, Uniunea Europeană din 2013 încoace. Obiectivele pentru 2030 uh, de reducere cu 30% față de uh, anii 90 au fost obiectivul stabilit de șefii de state și guverne. Avem deja decenii la activ uh, implementând tot felul de politici în acest domeniu, făcând trecerea spre o societate cu consum redus de emisii. Și avem experiență cu toți partenerii noștri, experiență în aceste politici de reglementare de asemenea, în special cu partenerii din cadrul G20 și alături de economiile din G20, practic reprezentăm 20 la, 80% din emisiile uh, globale. Deci dacă vorbim de justiție socială și uh, echitate, trebuie ca acești actori economici principali să uh, abordeze această chestiune a emisiilor la nivel global, pentru că ei dețin soluția. Obiectivele de dezvoltare durabilă a fost un alt uh, rezultat uh, major în 2015 alături de acordul de la Paris, așa cum a fost uh, și finanțarea pentru dezvoltare, acordul de la Addis Abeba. Și cred că trebuie să lucrăm îndeaproape pentru a crește sinergiile între toate aceste acorduri internaționale. Și dacă ne referim la universalitatea acestor acțiuni, care nu ține cont neapărat de problemele geopolitice care există la ora actuală, pentru că în ciuda acestor probleme avem un avânt puternic care susține aceste transformări și împreună cu sectorul privat cred că putem face schimbările necesare pentru a ne menține drumul pe care l-am stabilit. Câteva cuvinte acum în legătură cu dimensiunea de gen. Eu sunt convinsă că egalitatea de gen și împuternicirea femeilor, așa cum, precum și democrația și drepturile omului, sunt absolut uh, esențiale pentru a obține uh, o acțiune climatică corectă, echitabilă. Implicarea femeilor este absolut esențială în acest sens. Obiectivele UE în cadrul negocierilor pe climă sunt uh, acelea de a asigura participarea deplină a femeilor în toate acțiunile uh, ca o condiție prealabilă pentru uh, acțiuni eficiente. Uniunea Europeană a introdus referințe foarte clare în toate acordurile internaționale pe dimensiunea de gen și cooperează cu parteneri care au păreri asemănătoare cu ale noastre. Deși nu toate aceste elemente sunt incluse în acordul de la Paris, totuși acordul, așa cum spunea și doamna Robinson, acordă importanță egalității de gen și responsabilizării femeilor în lupta împotriva schimbării climatice. De asemenea și la nivelul aliniatelor operaționale, deci nu doar în preambul, pentru că Preambulul uh, este considerat deseori ca un fel de parcare pentru declarațiile frumoase, dar și aliniatele operaționale includ această dimensiune care este absolut esențială pentru noi. Și acum, din punct de vedere concret, Comisia uh, se implică în uh, conceperea programului care include această viziune a dimensiunii de gen, dar nu numai atât, noi lucrăm și pe tema finanțării acestor programe de gen, a tuturor activităților care includ dimensiunea de gen și activitățile de la nivelul Națiunilor Unite. Și uh, țin cont de comentariul pe care l-ați făcut referitor la depășirea obstacolelor cu care ne confruntăm este o chestiune pe care o putem analiza în continuare alături de donatori, de ceilalți donatori, pentru că bugetul UE ajută țările în curs de dezvoltare, țările cel mai puțin dezvoltate și avem programe de construire a capacităților cu toate aceste țări. Deci cred că aici avem interese comune pentru a merge mai departe. În ceea ce privește adaptarea la schimbarea climatică, știm cât de importantă este această acțiune pentru grupurile sociale care sunt deja dezavantajate și cele mai expuse. Comisia lucrează la nivelul adaptării în cadrul UE printr-un proiect de evaluare care ne va oferi uh, imaginea clară asupra ceea ce a funcționat și ce rămâne o provocare pe viitor. Aceasta va contura programul de adaptare pe viitor la nivelul UE pentru a ține cont de uh, grupurile importante care trebuie incluse. Și în contextul cooperării pentru dezvoltare lucrăm îndeaproape cu colegii de la DG DEFCO pentru a ne asigura că se ține cont nu doar de dimensiunea de climă, ci și de dimensiunea de gen și de incluziune, care sunt uh, incluse în dogma noastră principală. Toate aceste elemente trebuie să fie verificate înainte de a lua decizia de finanțare și înainte de a trece mai departe către autoritățile competente. În încheiere aș vrea să spun că ne luăm foarte în serios angajamentele noastre de a include dimensiunea de gen și în ceea ce privește um, justiția climatică Comisia rămâne deschisă în continuare pentru a asculta toți actorii implicați, toate grupurile de interese, aici la Bruxelles, dar nu numai, și în cadrul negocierilor, pentru că este important să fim văzuți uh, lucrând împreună și să transmitem între noi, să comunicăm între noi. Acest element este foarte important și am să mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Bardram. Următorul uh, vorbitor este doamna Stefania Del Zoto din partea NGO-ului Le Monde Selom Le Femme. Um, mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. Sunt foarte fericită și în același timp onorată să fiu aici. Uh, ONG-ul pe care îl reprezint este unul belgian care se concentrează asupra dezvoltării, educației și am urmărit și mișcările sociale în ultimii 20 de ani. Obiectivul este de a promova egalitatea de gen și solidaritatea atât uh, în nord cât și în sud, în cooperare și cu organizații partenere din Africa și America Latină și considerăm că a învăța unii de la alții este foarte important. Pregătisem o prezentare PowerPoint care este oarecum învechită, dat fiind intervențiile antevorbitoarelor. Probabil că anumite diapozitive le nu le voi mai prezenta. Există câteva considerente preliminare care trebuie punctate. După cum știți, inegalitățile structurale persistă între femei și bărbați asta, pofida faptului că femeile nu sunt un grup omogen, simplu fapt însă de a fi o femeie rămâne principalul motiv de discriminare în lume, în pofida tuturor instrumentelor și angajamentelor internaționale adoptate până acum. Există multe studii care arată care, sunt, care este impactul uh, schimbărilor climatice și subliniază că femeile sunt mai afectate de aceste consecințe, mai ales că în multe țări ele se îngrijesc de gospodărie, inclusiv de producția de alimente. Asta datorită rolurilor uh, diferite care revin femeilor și bărbaților în acele societăți. De asemenea, conceptul de gen se referă la o construcție socială și la rolurile aferente în societăți. Există efecte ierarhice și din fericire, însă aceste lucruri se pot schimba în timp și spațiu. Deci atunci când se adoptă o abordare de gen, sigur se poate include participarea femeilor, care este crucială, însă lucrurile merg mult mai departe. Se vorba de modele existente, de abordarea inegalităților structurale. Și dat fiind faptul că politicile nu sunt neutre din punct de vedere a genului, este important ca și femeile să fie avute în vedere negocierile în ceea ce privește politicile în domeniul climatic rămâne în continuare o provocare, egalitatea de gen, mai ales că ea se leagă de schimbări pe termen lung, de schimbarea mentalităților, atitudinilor, comportamentelor, instrumentele de drepturi ale omului nu sunt uh, uh, aplicabile fără o voință politică, fără control și fără bugetele aferente. Am cre- M-am gândit că poate este interesant să începem și cu un exemplu din partea unei organizații partenere, Remte Bolivia, care face parte dintr-o rețea mai mare care se referă la modul în care femeile pot schimba economia. Am cooperat într-un proiect de trei ani care își propunea să promoveze cunoașterea tradițională a femeilor și includerea unei politici de gen în politici uh, publice cu privire la schimbările climatice. Primul exercițiu pe care l-am uh, făcut a fost acela de a avea un uh, studiu participatoriu care a implicat atât comunitatea academică cât și comunitățile locale. De aceea, noi considerăm, de fapt, că este important să începem să avem o abordare de jos în sus și să facem această legătură între uh, lumea oamenilor de știință și oamenii din, de la fața locului. În decurs de doar câțiva ani, femeile s-au confruntat cu schimbări gramatice în viața lor, cu mai mare expunere la dezastre, dezastre naturale. Această lipsă de previzibilitate a avut uh, consecințe și asupra producției de alimente, au avut dificultăți în a avea acces la apă, ceea ce evident a însemnat mai multă muncă pentru ele și au beneficiat de mai puțin timp pentru ele însele și mai puțin timp de a participa la întâlniri. Un, o altă temă a fost migrația, care s-a um, menționat deja. Migrația intrastatală, fie bărbații trebuiau să meargă în căutarea unui loc de muncă în oraș, fie femeile și au s-au confruntat cu experiența că atunci când efectuează activități uh, menajere, se confruntă cu violențe sporite. În acest proiect, important a fost de asemenea să arătăm că femeile deja acționează concret, folosesc uh, cunoștințele tradiționale și găsesc alternative pentru a atenua unele dintre efectele schimbărilor climatice, de pildă rotația culturilor, utilizarea de îngrășăminte organice, gestiunea deșeurilor și așa mai departe. Nu am să intru în detalii. Proiectul a susținut, evident, și uh, leadership-ul pentru femei, am avut și activități uh, de comunicare și am arătat importanța dimensiunii de gen și la nivelul bugetelor, atât locale cât și naționale. În prealabilul acestui proiect a fost a existat un altul, tot de trei ani, care a fost foarte util în capacitarea femeilor și util în pregătirea celui de-al doilea pentru că a arătat care este contribuția femeilor în producția de alimente și pentru suveranitate și a permis efectuarea mai multor activități în ceea ce privește dimensiunea de gen. Au fost schimburi uh, de experiență cu alte grupuri din regiune. Femeile nu doar că și-au susținut propriile drepturi, inclusiv cel de a fi consultat. Au insistat însă și asupra drepturilor mam- terei ca mamă. Și de asemenea au, și-au susținut dreptul de a avea o viață care merită să fie trăită. De asemenea, s-a solicitat și o finanțare corespunzătoare, nu doar pe termen scurt pentru aceste ONG-uri care își demarează activitățile. Bolivia se numără acum printre țările cu venituri mediu și medii și știm că chiar și în țările mai bogate, o, populațiile cele mai vulnerabile rămân vulnerabile în continuare. Acest de acest lucru trebuie să ținem cont că PIB-ul nu este uh, măsura corectă atunci când vorbim despre drepturile femeilor. Mai pregătisem și uh, câteva considerente cu privire la drepturile femeilor și schimbările climatice, dat fiind faptul că ceilalți vorbitori s-au referit de acest lucru, voi uh, trece în acest slide. Cred că interesant este să ne uităm la agenda de gen și uh, agenda pentru dezvoltare durabilă și pentru climă, pentru că acestea au fost oarecum paralele. Interesant este că la Rio, în 92, au fost uh, comasate, iar uh, declarația de a, la, acolo recunoaște pentru prima dată importanța implicării femeilor și aș dori să mai subliniez că la întâlnirea COP22 de la Marrakesh în, în toamna trecută a fost stipulat principiul coerenței între politici responsabile și de dimensiunea de gen și uh, dezvoltarea durabilă, inclusiv declarația de la Beijing și altele. Este important pentru că am încercat să includem toate aceste măsuri în cadrul pentru drepturile omului. Iată o fotografie cu alți participanți din societatea civilă, unde există o conștientizare din ce în ce mai uh, amplă asupra faptului că ONG-urile care militează pentru drepturile femeilor și cele care militează pentru um, dezvoltare și climă ar trebui să coopereze. Nu am să citesc acum toate aceste recomandări care sunt cunoscute, însă, sigur, participarea femeilor în negocieri ar trebui să aibă loc la toate nivelurile, nu doar la nivel înalt, ci până la nivelul local. Apoi și evaluările de impact, care de asemenea trebuie să diferențieze între sexe. Există și inegalități structurale și care merg mai departe de mm, includerea doar a dimensiunii de gen. Mai există și chestiunea drepturilor reproductive, accesul femeilor la terenuri și la resurse, problema finanțării, care va fi un alt punct asupra căruia voi reveni. Am dorit să vă arăt această mandala, care din păcate este în franceză, care a fost rezultatul unei munci, crea- munci creative cu câteva din organizațiile noastre partenere, iar scopul meu este cel de a arăta că capacitarea femeilor nu uh, este doar nu vizează doar dimensiunea economică. Deseori principalul aspect atunci când vorbim uh, de capacitarea femeilor, ci trebuie să fie un demers individual, dar și colectiv. Și există și alte considerente, fie că vorbim de puterea de dominație, construirea de capacități, accesul la resurse, dar este vorba și de solidaritate, angajament colectiv dar mai este și puterea din interior care vizează autostima și capacitatea de a face propriile alegeri. Îl deci, vedeți că comportă mult mai multe aspecte decât cel economic. Iată care sunt principalele întrebări la care va trebui să găsim un răspuns. Sigur că nu putem disocia problema participării femeilor în uh, negocierilor uh, privind clima, fără a puncta că s-a descoperit că participarea femeilor este mai eficientă aici, pe lângă faptul că se poate face legătura cu abordarea privind drepturile omului. Femeile însă acționează deja avem de-a face cu o participare efectivă, însă trebuie să fie reprezentate și prezente și la negocieri. Este important să recunoaștem că actuala paradigmă de dezvoltare și economică contribuie la această problemă și trebuie să punem, ne punem întrebarea dacă un model bazat pe muncă neplătită și pe supoziția că resursele naturale sunt uh, nelimitate mai poate funcționa în viitor? De asemenea, există și considerente etice de care trebuie să ținem cont. De asemenea, există date care arată că violențele împotriva femeilor cresc tocmai în evenimente care țin de catastrofe naturale sau unde se fac deja percepute efectele schimbărilor climatice. Trebuie să avem în vedere toate aceste lucruri. De asemenea, trebuie să avem în vedere perspectiva pe termen mediu și lung, activitate colectivă și individuală și problema acaparării terenurilor trebuie avută în vedere. Și așa cum spune și doamna Robinson, este important să ne ascultăm unii pe alții, să învățăm unii de la alții la, nivel, uh, la toate nivelurile și intersectorial de asemenea. Și pentru a încheia, o criză reprezintă în același timp și o oportunitate iar amenințările actuale ar trebui să ne ofere posibilitatea să colaborăm pentru schimbări reale, ceea ce presupune stabilirea unor obiective și găsirea unor finanțări corespunzătoare. Mulțumesc foarte mult, doamnă Soto. Și nu în ultimul rând, aș dori să dau cuvântul doamnei Jenny Stephenson din partea Consiliului Sami și Consiliului Arctic. Dragi bărbați, dragi femei, dragi toți cei care vă identificați într-un fel sau altul din punctul de vedere al genului. Mă bucur să mă aflu astăzi aici pentru a vă spune care este povestea mea. Într-o bună zi mi-aș dori să aud și poveștile dumneavoastră. Mă numesc uh, Gianni și uh, m-am născut uh, într-o familie de crescători uh, de reni și locuiesc în continuare cu ei. Eu m-am născut într-o religie care este pașnică și atunci când un crescător de reni este în pace și liniște, este fericit. Și sunt în continuare așa și la nivelul Consiliului Arctic ne ocupăm de chestiunile de mediu. Populația Sami, uh, populația din care fac eu parte, se află în estul, vestul uh, Rusiei și în uh, nordul Scandinaviei și suntem singurul popor indigen care a mai rămas în Europa. Avem o relație foarte puternică cu natura, cu mediul înconjurător și am elaborat instrumente pentru a o înțelege și pentru a comunica cu natura am elaborat instrumente pentru a putea asculta Uh, trendurile naturii. Însă, începând cu acum 25 uh, de ani, natura nu ne mai dă semnale. Ne confruntăm cu uh, o climă de neprevăzut, uh, sezoane care pur și simplu nu mai vin la rând uh, sau uh, sezoane care se repetă la nesfârșit. Aceasta au uh, tulburat viața mea și, practic, în viața de zi cu zi mă confrunt cu această schimbare climatică. Nu este uh, doar o amenințare, este o chestiune foarte gravă, în primul rând. Pentru noi, uh, vremea este esențială și este motiv de discuție la masă în fiecare zi sau atunci când sunăm uh, pe cineva. Încercăm să prezicem vremea pentru că viața noastră depinde de ea. Știm Uh, și vrem să vedem cum va fi vremea pentru a ne pregăti și acest lucru este important și pentru dumneavoastră. Aparținând uh, generației uh, de schimbare climatică, am auzit vorbindu-se mult despre această temă. Este îngrijorător și lucrurile nu stau deloc bine. Însă avem nevoie de astfel de dezbateri, avem nevoie de acțiuni și trebuie să implementăm uh, măsuri și decizii dure de luat la nivelul politicilor și în viața noastră de zi cu zi și avem nevoie de o schimbare a sistemului, avem nevoie de o schimbare a felului în care trăim, fiecare dintre noi. Poate că mulți dintre dumneavoastră se gândesc cum afectează schimbarea climatică în mod constant uh, viața ta de zi cu zi. Eu, una, depind de vreme, um, ca și crescător de ren, trebuie să-i duc într-un loc unde să fie în siguranță și atunci când um, vremea se schimbă rapid, uh, pe o perioadă de 12 ore, de exemplu, poate să se schimbe uh, cu 35 de grade, uh, în uh, timpul iernii aceasta duce la topirea zăpezii, de exemplu, și ne face dificil sau aproape imposibil să ajungem în locuri unde să poată să pască renii, de aceea trebuie să găsim noi uh, zone de pășune pentru ei. Am văzut uh, de asemenea că plouă foarte mult în timpul iernii și iarna n-ar trebui să plouă, ar trebui doar să ningă și asta reprezintă o problemă pentru ren pentru că nu um, mai poate să miroasă locurile unde trebuie să se ducă să pască și trebuie să-și folosească și mai multă energie pentru a găsi aceste noi locuri de pășune. Sunt uh, foarte îngrijorată de asemenea și pentru perioada primăverii și uh, primăvara uh, Uh, atunci când seamănă cu iarna este o sentință de moarte practic uh, pentru uh, tinerii reni care s-au născut între timp. Și văd această, această grijă și această spaimă și în ochii surorilor mele mai mici. Bineînțeles că aceasta este o problemă pentru crescătorii de reni, dar și pentru oameni creează diverse uh, curente diferite la nivelul râurilor, a lacurilor și aceasta face ca locurile care înainte erau sigure pentru a fi traversate să nu mai fie astfel. Și e greu să aduci, de exemplu, turmele de reni uh, înapoi. În, uh, 2000, în 2009, 300 de uh, reni și-au pierdut viața. De asemenea, multe persoane și-au pierdut viața din cauza schimbării climatice și din cauza faptului că alții uh, consumă prea mult. Noi plătim cu prețul vieții. Eu, în familia mea, am simțit uh, această consecință și probabil că o voi face și în continuare dacă nu se va schimba sistemul. Avem nevoie de energii regenerabile, trebuie să facem o schimbare, trebuie să ne schimbăm stilul de viață pe ansamblu. Dar cu o energie verde sau o energie regenerabilă, și aici avem nevoie de responsabilitate, pentru că la nivel global foarte multe uh, Uh, comunități uh, indigene văd că drepturile lor nu mai sunt respectate, pentru că tranziția spre energia regenerabilă și să vă rog să mă înțelegeți, avem nevoie de o astfel de tranziție, avem nevoie de energie regenerabilă, însă nu putem să continuăm această încălcare a drepturilor omului și a drepturilor indigenilor, pentru că mulți dintre ei, mulți tineri indigeni pur și simplu sunt uh, hărțuiți, uh, sunt răpiți uh, sau chiar omorâți pentru că încearcă să salveze natura și să-și mențină stilul de viață și să-și apere teritoriul. În Suedia avem la ora actuală mai multe comunități care uh, luptă împotriva uh, unor parcuri eoliene care trebuie să se stabilească pe locul unde renii, în mod normal, sunt crescuți. Uh, și e clar că renii nu se vor mai apropia de astfel de zone. Aceste zone, aceste parcuri eoliene sunt situate prea departe de orașe și de zonele industriale, prea departe de consumatorii lor. Și așa cum uh, am făcut uh, și în anii 50, uh, atunci când a apărut energia hidroelectrică, noi a trebuit să ne mutăm, să căutăm alte zone și renii au avut de pierdut și noi de asemenea și pe măsură ce cererea de energie este mai mare, pe măsură ce noi cerem o dezvoltare durabilă, cine plătește de fapt prețul la toate aceste facturi? Eu una știu care este prețul, nu știu dacă toată lumea îl știe. Dacă vorbim despre o astfel de tranziție, tocmai de aceea cred că avem nevoie de justiție climatică. Pentru că dacă vorbim de o extracție a petrolului, a țițeiului și a gazelor verde, curată. Acest lucru pur și simplu nu există și trebuie să vorbim despre asta. Iată de ce tocmai îmi face atât de multă plăcere să mă aflu astăzi aici pentru a avea o primă dezbatere în legătură cu schimbarea climatică echitabilă. Vă aplaud pentru această inițiativă, dar de ce ați întârziat atât de mult? Și aș mai vrea să vă provoc uh, cu un lucru, pentru că dacă e vorba de justiție climatică, această justiție se oferă deseori doar acelor persoane care uh, comunică în mod uman și pe limba dumneavoastră, însă și alții trebuie să capete această justiție. De exemplu, copiii care încă nu s-au născut, uh, următoarea generație, oare și ei au drepturi sau animalele care nu vorbesc limba dumneavoastră sau care nu comunică cu dumneavoastră și nu își apără drepturile așa cum o facem noi, au și ei și ele drepturi sau râurile sau plantele sau uh, mama pământ pur și simplu, toate acestea au drepturi sau nu? În uh, conceptul de justiție justiție climatică, toate aceste elemente sunt incluse din punctul meu de vedere și vreau să vă atrag atenția asupra acestui punct aici la Parlamentul European. E important să ținem cont de drepturile tuturor acestor elemente, dreptul generației nenăscute încă, dreptul mamei pământ și a plantelor și animalelor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Stephenson. Mai avem 25 uh, de minute aproximativ la dispoziție pentru a prelua intervenții din sală. Deci, uh, dacă doriți să interveniți, uh, vom avea o primă rundă de întrebări și vom vedea cum merge. Maria, te rog. Uh, je vais parler en français. Mulțumesc, Marie. Voi vorbi în franceză. pentru că e important să ne folosim fiecare limba noastră maternă. Mai întâi, vă mulțumesc pentru aceste mărturii diferite pe care ni le-ați prezentat astăzi. Într-adevăr, sunt mândră că particip la această dezbatere de astăzi în Comisia FEM, care abordează adesea subiecte pe care nu le auzim adesea în alte comisii cu speranța, după cum ați auzit, ca lucrurile să se schimbe, chiar dacă semnalele pe care le avem astăzi nu sunt neapărat favorabile. Cred însă că cu toții împărtășim această speranță, angajându-ne în diversele procese care au loc. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus, adică, într-adevăr, putem aborda chestiunea din uh, unghiul din perspectiva genului, dar trebuie să vorbim și despre modelul după care trăim. Îmi pare rău că persoana care a vorbit uh, din partea comisiei a plecat, dar înțeleg că uh, a fost înlocuită de altcineva. Găsesc că în ceea ce privește uh, coerența politicilor la europene, Există o problemă. Am auzit uh, că s-a vorbit despre COP, uh, despre EFCO, despre uh, diverse instrumente care vor ajuta țările vulnerabile să treacă la o schimbare a modelului, dar totodată am ocazia să lucrez într-o altă comisie, Comisia pentru Comerț Internațional. Și vorbim despre comerț internațional care consolidează modelele intensive economice în care trăim, adică supraproducție, supraconsum, întărite de o globalizare accelerată. Nu sunt împotriva globalizării, sunt împotriva globalizării accelerate și nereglementate iar modelele pe care le dezvoltăm aici, în Europa, vor întări schimbările climatice. Și o să iau două exemple. Acordul cu Canada, pe care tocmai l-am votat, noi ca Parlament European, a dat undă verde pentru folosirea gazelor de șist. Așadar, respectăm oare COP21, dând undă verde la instalarea unor noi conducte în Canada chiar astăzi? Deci, pe de o parte semnăm COP21 și pe de altă parte schimbăm acordul de liber schimb ca, cu un partener, Canada, iată, care o fi un prieten bun, dar uh, vis-a-vis -vis de schimbările climatice nu și-a luat angajamente suficiente și necesare. Un al doilea exemplu, uh, am schimbat un acord de liber schimb cu Ghana, am fost cu colega Autala în Ghana săptămâna trecută și am văzut dezastrul produs de acest de, uh, Uh, acord de liber schimb care consolidează exploatațiile intensive și slăbește producțiile de supraviețuire care sunt adesea realizate de femei. Deci nu doar că sărăcim solul, ci sărăcim și femeile care trebuie să importe pentru a-și hrăni familiile, să importe îngrășăminte ca să producă și mai mult produsele ce le exportă apoi în Europa și totul e un dezastru, dar noi am votat aici, în Parlamentul European, un acord de liber schimb cu Ghana, care nu face decât să întărească această situație. Eu ador să lucrez în Comisia FEM, mi se pare remarcabilă munca noastră. Dar această comisie cred eu că ar trebui să aibă posibilitatea unei viziuni mult mai puternice și mult mai implicate în alte comisii, cum ar fi cea pentru comerț internațional. Din păcate, în acest Parlament, și sunt de acord cu dumneavoastră, sunt lucruri de făcut, dar aici mm, există o majoritate schizofrenică, cred eu, și majoritate care aici, în Comisia FEM, spune că trebuie să luptăm pentru drepturile femeilor și împotriva sărăcirii, dar, pe de altă parte, într-o altă comisie sau în plenară, votează pentru acorduri destructive. Uh, Cred așadar că trebuie să ne impunem și nouă înșine o coerență a politicilor, de asemenea, să facem acest lucru uh, la nivelul comisiei. Cred că DigiTrade uh, acționează destul de singular atunci când e vorba despre obiectivele sale comerciale și va trebui să fim uh, foarte puternici. Și vreau să mai zic ceva legat de societatea civilă. Lucrăm foarte mult cu societatea civilă și cred că munca sa este remarcabilă, însă am puțin senzația că astăzi se pune toată răspunderea pe umerii săi. Dacă ne uităm la puterea banilor și puterea economiilor de astăzi în țările în curs de dezvoltare, să înțelegeți că societatea civilă nu are cum să facă față. Este epuizată. Când ne întâlnim cu societatea civilă în țările din sud sau din nord, vedem că ea este epuizată în fața lobby-ului economic și industrial care plătește și plătește bine uh, pentru libertatea de a face ceea ce vor așa cum vor. Cred așadar că e o miză foarte puternică și jocul care se joacă e foarte puternic, pentru că um, adesea considerăm această societate civilă un alibi, o garanție, dar ea nu mai are mijloacele să funcționeze corect și uh, este un apel la ajutorul acestei societăți civile, care, după părerea mea, are o răspundere prea mare în baza modelului pe care îl impunem astăzi în lume. Mulțumesc! Mulțumesc, Heidi Autala. Yeah, thank you very much and thank you. Mulțumesc frumos, uh, mai ales pentru prezentările impresionante și uh, utile. Acum doi ani am trăit o experiență interesantă și șocantă, pentru că Carbon Watchers și alte ONG-uri au adus niște indigeni din Guatemala aici, victime a unora dintre marile proiecte de energie curată. Cred că Ianni Stephenson a făcut referire la genul acesta de situații. E vorba de accesul la pământ și la uh, de uh, exproprierea, de uh, îndepărtarea de aceste terenuri. Am descoperit că, de fapt, proiectul respectiv era autorizat ca mecanism ONU de dezvoltare curată. Era un proiect de hidroenergie. Cred că eram 3-4 colegi care am început o corespondență cu um, Consiliul Mecanismului de Dezvoltare Curată al ONU și am obținut ceva reacții, dar nu știu să vă spun dacă s-a schimbat ceva acum. Însă, pentru raportul viitor al uh, lui Linea Engstrom trebuie să menționăm acest lucru, să supraveghem aceste organisme internaționale, fie ele și ONU, Uh, ceea ce fac ele în detrimentul femeilor și al indigenilor, al persoanelor care se află în situații vulnerabile și care trăiesc de pe urma pământului și au nevoie de aceste pământuri pentru a-și susții modul de viață tradițional. Totodată e foarte bine să auzim că există persoane care lucrează în uh, zona nordică arctică pentru a-și apăra drepturile. Înțeleg că nu este întotdeauna ușor, și, dar sper să se poată ține seama de acest lucru. Vreau să rog pe Mary Robinson, pentru că sunteți foarte implicată în procesele climatice internaționale. Vreau să vă întreb dacă credeți că există vreo șansă să se schimbe genul acesta de politici. Mulțumesc, Heidi. O să ne întoarcem la întrebare în concluzii. Cred că urma doamna Pitti. predsjednice. Hvala našim gošćama na njih. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și oaspeților pentru, oaspetelor pentru prezentări. Evident, trebuie cu toții să acordăm o mare, o important, mare importanță schimbărilor climatice, fiindcă ele pot destabiliza lumea dacă nu facem tot ce putem pentru a le combate. Mai întâi să-i ajutăm pe cei care sunt cei mai amenințați. Dacă nu le oferim asistență tehnică și financiară și o structură corectă a distribuției care să țină seama de nevoile țărilor în curs de dezvoltare, atunci vom crea conflicte pentru accesul la apă și la pământuri, iar sărăcia va câștiga. Avem nevoie de solidaritate, avem nevoie de un um, leadership comun care să facă față provocărilor ce ne așteaptă. Acțiunile noastre trebuie să fie foarte serioase. Nicio, națiune, nicio națiune nu poate uh, răspunde singură schimbărilor climatice. Trebuie să acționăm împreună și avem nevoie de măsuri concrete care să fie o investiție pe termen lung în supraviețuirea noastră. Cu siguranță vor avea loc și migrații, fiindcă schimbările climatice ne afectează resursele și ne limitează uh, accesul la alimente. Aceste schimbări vor lovi întreaga lume. La Atlanta, la reuniunea de acolo, s-au discutat aceste probleme și e interesant uh, să vedem studiile publicate de Biroul de Cercetare de la Massachusetts, care spun că schimbările climatice au uh, influență negativă asupra tuturor aspectelor vieții. Se spune că între 1931 și 2010 fiecare zi de caniculă a dus la nașterea unui număr de copii cu 1600 mai mic în Statele Unite. Așadar, trebuie să vorbim și despre probleme concrete și să venim cu soluții concrete. Mi se pare că dacă ne concentrăm dezbaterea pe drepturile sexuale și reproductive, nu răspundem la problemă și la drepturile femeilor. trebuie să oferim răspunsuri pentru, la probleme concrete, să oferim ajutor celor mai vulnerabili, să folosim mai mult resurse de energie regenerabilă eficiența energetică este crucială. Iar uh, eu mă voi concentra și pe rolul femeilor în toate acestea în activitatea mea. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția. Nu cred că mai vrea nimeni să ia cuvântul, așa că o să dau fiecarei uh, experte câte puțin timp să încheie, vreo două-trei minute, vă rog, pentru că trebuie să încheiem la și jumătate. Apoi o să rog pe Mary Robinson uh, să facă concluziile, urmată fiind de concluziile raportoarei. Deci, haideți să mergem în ordinea în care au avut loc și contribuțiile. Mai întâi comisia, dacă doriți să spuneți ceva, așadar. Mulțumesc frumos, doamnă președintă. Vreau mai întâi să reacționez la intervenția care uh, făcea apel la o mai bună coerență a politicilor. Da, aveți dreptate. Din perspectiva uh, dezvoltării pentru, cooperării pentru dezvoltare, pot să vă spun că există o linie clară de coerență a politicilor, dar totodată este adevărat uh, că există și țări în curs de dezvoltare care își definesc propriile modele de dezvoltare și atunci când încearcă să intre în negocieri pe acorduri de, uh, comerciale cu alte grupuri, cred eu că ce putem să facem este să ne asigurăm că procesul consultativ este unul corespunzător, să ne asigurăm că sunt consultate toate grupurile dinainte Însă, din perspectiva cooperării pentru dezvoltare, noi asigurăm această politică, eh, coerența politicilor în activitățile noastre. Însă nu pot să vă răspund în ceea ce privește acordurile de liber schimb. Poate, ca să revin la ce a spus colega mea inițial, în domeniul cooperării pentru dezvoltare e interesant de văzut, mai ales după acordul de la Paris și analizând uh, în uh, detaliu acel INDC pe care vrem să-l sprijinim acum, vedem că aceste INDC pregătite de țările în curs de dezvoltare sunt mai uh, atente, mai uh, detaliate decât cele ale țărilor uh, industrializate și va trebui să ne asigurăm că în viitor ele oferă un exemplu bun în ceea ce privește introducerea dimensiunii de gen în politicile generale. O altă dimensiune pe care o vedem în activitatea noastră este că um, dimensiunea de gen a fost luată în considerare în activitățile de adaptare, iar uh, Comisia vrea să se mai asigure că dimensiunea de gen este luată în considerare și pentru activitățile de atenuare. La DEFCO, de fapt, uh, aceeași uh, unitate se ocupă și de energia durabilă și schimbările climatice și acum câteva luni am uh, lansat o inițiativă care, prin care să ne asigurăm că femeile pot să fie atât uh, utilizator final, uh, final de energie, care este element pentru activități productive, pentru ca ele să câștige niște bani, și, pe de altă parte, vrem să ne asigurăm că ele pot juca un rol efic eficient în lanțul energetic și să fie actori ai schimbării, de fapt, pentru că aceasta este o componentă cheie. Mă opresc aici și dau cuvântul uh, celorlalți, uh, celorlalte experte. Mulțumesc, uh, doamna Delzotto. Câteva cuvinte de încheiere. Mulțumesc! Evident, coerența politicilor este foarte importantă și trebuie avută în vedere în ceea ce privește drepturile sexuale și reproductive. Cred că nu e vorba doar de uh, metode um, anticoncepționale, ci și de un mai bun acces la sănătate și de includerea unor circumstanțe specifice ce au de-a face cu dezastrele, de exemplu, când persoanele strămutate se află în situații dificile, pentru că asta reprezintă adesea o problemă pentru femei. E vorba de violență, e vorba de un, mai multe chestiuni. Și acesta este tot. Mulțumesc! So brief. Mulțumesc uh, și pentru că ați fost uh, atât de succintă. Uh, doamna Stefanson, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru toate întrebările puse. S-au dezbătut teme foarte importante aici. Aș vrea să vorbesc un pic mai mult despre responsabilitatea asupra finanțării dumneavoastră. UE are o responsabilitate foarte mare și uh, în ceea ce privește Green Climate Fund, uh, care trebuie să includă și drepturile popoarelor indigene. Am văzut în acordul de la Paris că există multe uh, proiecte care sunt conduse de Red Plus, uh, care încalcă drepturile omului și drepturile persoanelor indigene. De aceea trebuie să introducem niște garanții pentru că acest lucru să nu se mai întâmple. E dificil. Uh, nici în Suedia, de exemplu, nu s-au găsit până acum soluții la această problemă comunitatea uh, Sami, deci noi suntem cei care ne reprezentăm singuri în instanță pentru că nu avem uh, resursele financiare sau capacitatea legală necesară pentru a susține drepturile noastre în fața marilor companii. Uh, dacă am obține finanțarea, de, la, de exemplu, de la Green Climate Fund, ar fi mult mai bine. Deci trebuie să facem o schimbare la nivelul politicii și trebuie să introducem garanții Acest lucru nu s-a introdus în acordul de la Paris decât la nivelul preambulului și noi ne-am dorit ca aceste garanții să fie introduse și uh, Uniunea Europeană să găsească și alte mo- moduri de finanțare. Mulțumesc și acum doamna Robinson pentru a încheia această dezbatere, vă rog. Intervenție fără microfon. Da, au fost uh, intervenții foarte bune uh, din partea colegilor și problema coerenței fondurilor, care din păcate nu este asigurată, în special în politici comerciale și de agricultură, așa cum ați spus și dumneavoastră. Și până nu dăm dovadă de o mai mare coerență și nu oferim această coerență, de exemplu, uh, pentru a uh, avea o schimbare a sistemului, așa cum a spus uh, uh Gianni. Avem nevoie uh, pentru că avem o economie ciclică și trebuie să reducem mai mult pentru a deveni eficienți. Toată această chestiune are de-a face cu coerența, practic. Ce s-a spus aici în legătură cu dezvoltarea verde? Este un mecanism care a fost recunoscut. Se știe că s-au făcut uh, multe greșeli, se încearcă acum uh, să se soluționeze aceste greșeli, însă avem nevoie de o monitorizare foarte atentă a tuturor măsurilor pe care le implementăm. Și Gianni are dreptate. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu cei care oferă energie curată, dacă o fac oferind drepturile omului, drepturile popoarelor indigene și așa mai departe și știu de la prietenii mei uh, în rândul activiștilor pentru drepturile omului că principalele uh, plângeri sunt față de cei care acum oferă energie curată pentru că gestionează uh, proiecte foarte mari fără să țină cont de drepturile popoarelor indigene, de alte aspecte importante. Avem acum niște angajamente foarte clare în uh, acordul uh, de la Paris, că trebuie să fim sub nivelul celor 2 grade, că trebuie să ne îndreptăm spre 1,5 grade Celsius și va fi foarte greu până ne vom da seama exact ce trebuie să facem, pentru că oamenii uh, vor dori să o ia pe scurtătură, să accelereze pe partea atenuării, fără să respecte prea mult drepturile. Și de aceea aș cere Parlamentului European să înțeleagă, în special de acum încolo, cât de important este să avem o atitudine echitabilă de justiție la nivelul uh, schimbărilor climatice. Pentru că toată lumea trebuie să fie auzită în acest uh, context. Și am fost impresionată de ceea ce spunea raportorul uh, um, acestei dezbateri, că cu toții suntem importanți și cu toții ar trebui să avem posibilitatea să ne exprimăm. Eu cred că trebuie să încurajăm mai mult această participare și să o finanțăm pentru că există foarte puțină finanțare până acum, există și obiectivele de dezvoltare ale mileniului, ale mileniului care au oferit această finanțare la uh, nivelul de bază și care a făcut o diferență foarte mare. Eu am lucrat uh, cu trimisul special uh, pentru fenomenul El Niño și am făcut o recomandare secretarului general al ONU. Acum avem un secretar general nou, e adevărat, dar încă de pe atunci recomandasem uh, un proiect de acțiune în Agenda 2030 astfel încât uh, toată lumea să iasă din izolare și să construiască adevărate uh, comunități uh, care să aibă o capacitate de reacție și de rezistență puternică, pentru că tocmai asta este principala problemă. Țările trebuie să fie lideri și sunt țări care doresc să fie adevărați promotori în această luptă, pentru că este o chestiune cu adevărat esențială. Cred că raportul pe care îl faceți dumneavoastră va fi într-adevăr util nu doar la nivelul UE, ci și la nivelul global. Și sunt de acord cu comentariul care s-a făcut aici de a avea mai multă solidaritate, pentru că nu putem face față schimbărilor climatice uh, din partea unei singure țări sau să considerăm că o țară este imună la aceste consecințe. Uh, și de altfel există aici o analogie foarte bună cu Titanicul, pentru că atunci când s-a lovit uh, de iceberg, uh, toți uh, s-au scufundat, nu doar cei care se aflau în clasa economy, deci și cei din prima clasă au avut de suferit la fel. Și aici este la fel, toate domeniile vor fi afectate și este un lucru care afectează din ce în ce mai multe comunități, din ce în ce mai multe persoane deplasate uh, din ce în ce mai multe persoane care au de suferit de pe urma acestor schimbări. Sunt uh, îngrijorări, adevărate traume și, de asemenea, uh, tulburări mentale, așa cum uh, le-a descris Gianni în comunitatea Sami. Pentru că e vorba de persoane care încearcă să facă față zilnic acestor probleme, să reziste mai bine și să găsească noi strategii de rezistență și cred că justiția climatică va aduce beneficii lumii pe care ne dorim cu toții, pentru că trebuie să ținem cont de drepturile celor mai vulnerabili. Așa cum se spune în Agenda 2030, nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă, trebuie să-i ajutăm pe cei care au rămas în urmă. Este într-adevăr o declarație foarte bună și cred că nu a fost trecută în nicio altă agendă prealabilă înainte de Agenda 2030. Dacă vei ține cont de drepturile persoanelor cele mai vulnerabile, atunci într-adevăr vei obține mai mult. Și sper ca toate aceste chestiuni să fie reflectate în raport. Sunt absolut de acord, pe de altă parte, cu nevoia de a asigura drepturile tuturor, și a faptul că e nevoie de uh, susținere în special în țările în curs de dezvoltare. E nevoie de o susținere a femeilor, bineînțeles și a bărbaților. Avem și un ghid uh, global și Uh, avem acel global gag rule, uh, care știm ce consecințe a avut uh, din punctul de vedere al populațiilor afectate, copii, bătrâni, problema HIV și așa mai departe. Deci um, mm, sunt uh, foarte încurajată de dezbaterea de astăzi. Am avut uh, contribuții foarte bine echilibrate și de asemenea din uh, partea ascultătorilor noștri și este un semnal încurajator pentru începutul acestui raport. Dacă veți dori, bineînțeles, fundația mea vă poate ajuta și uh, poate ajuta și Parlamentul European pentru a fi un adevărat promotor pentru egalitatea de gen și pentru justiție climatică. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezența dumneavoastră aici uh, și pentru sursa de inspirație pe care ați reprezentat-o pentru noi și acum, în ultimul rând, uh, doamna Engstrom, raportorul nostru. Într-adevăr, mulțumesc foarte mult uh, și mm, vreau să spun câteva cuvinte în legătură cu cetățenia și cetățenia activă, pentru că cu toții am revenit la această temă. Vreau să-ți mulțumesc, Jenny, pentru intervenția ta atât de uh, Uh, directă și strălucită, aș spune. Vreau să-ți mulțumesc pentru prezența ta, de asemenea lui Mary, lui Silvia și lui Gianni în special, pentru că mi-a mers direct la inimă ce ai spus. Și vreau să spun că uh, iau cu mine acest mesaj, uh, că trebuie să fim prizonieri ai uh, speranței, că să avem o voce cu care să ne exprimăm și să-i ascultăm pe cei din jurul nostru. Avem o delegație prezentă astăzi aici din partea Suediei, care nu reprezintă niciun partid uh, politic și sunt în mod categoric prizonieri uh, ai speranței. Poate vă puteți ridica în picioare să vă vadă toată lumea, pentru că avem nevoie de cetățeni activi, deși eu aș putea să fac raportul singură, bineînțeles, dar oamenii ăștia au venit aici cu speranța lor și sunt astăzi prezenți pentru a participa la această dezbatere. Sunteți foarte importanți pentru mine și vă mulțumesc pentru că ați venit. Și acum, pentru că mă uit aici în sală și văd uh, și câțiva eurodeputați, dar văd uh, și mai mulți oameni din afară. Tocmai de asta avem nevoie și acest lucru se va reflecta în raport. Uh, poate că și Mary va citi acest raport, poate și doamna Honeyball îl va citi Uh, dar oricum dumneavoastră trebuie să ne ajutați, dumneavoastră trebuie să faceți tot ce puteți, uh, să mergeți să manifestați, să vorbiți în societate despre toate aceste chestiuni atât de importante. Și cred că voi încheia cu aceste cuvinte. Vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc uh, foarte mult. Vom avea o scurtă pauză înainte de a continua ședința noastră și mulțumesc încă o dată tuturor invitaților. Well, can we have some order, please? Um, we do need to get on because we are Dragi colegi, trebuie să începem pentru că suntem deja în întârziere. De fapt, uh, ar fi trebuit să începem votul peste patru minute, ceea ce probabil că nu se va întâmpla. Așa că vă rog să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect uh, pilot și acțiuni pregătitoare pentru viitorul buget. Raportorul nu este aici prezent. Doamna Galpelț va face prezentarea în locul raportorului, așa că v-aș ruga să faceți o prezentare foarte succintă, pentru că suntem în întârziere. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi vorbi în, doamna, în numele doamnei Legrip, care n-a putut veni astăzi aici. Noi am dezbătut și am votat uh, proiectul final uh, asupra acțiunilor pregătitoare, care a fost uh, supus de către Comisia FEM, către Comisia Buget și către Comisie prin procedura bugetară. Am primit nouă proiecte pilot din partea majorității grupurilor politice de la această comisie și aceasta ne oferă un spectru destul de larg uh, de propunere, acoperind uh, teme diverse, cum ar fi uh, spiritul antreprenoriat, antreprenorial al femeilor, împuternicirea femeilor și a fetelor și așa mai departe. Doamna Legrip a analizat toate aceste proiecte care au fost prezentate secretariatului și a făcut o evaluare pentru fiecare în parte. Dânsa a atras și concluzii pe marginea acestor proiecte pe care le voi prezenta acum. În primul rând, doamna raportor dorește să sublinieze faptul că unele din aceste proiecte, 1, 2 și 3, sunt uh, coerente, fezabile și propun uh, acțiuni uh, foarte bune. Dânsa dorește de asemenea să sublinieze munca uh, serioasă care a fost făcută uh, la aceste proiecte și încurajează comisia noastră să voteze pentru aceste proiecte. Doamna Legrip consideră de asemenea că studiul uh, din proiectele 4 și 8, deși implică cheltuieli, ar putea fi foarte utile pentru evaluarea uh, efectelor uh, uh, șomajului asupra feme femeilor în special și asupra familiilor și a abandonului școlar. Doamna Legrip uh, ar dori să încurajeze membrii acestei comisii să voteze și pentru aceste două proiecte, deci 4 și 8. Totuși, doamna Legrip uh, regretă faptul că alte propuneri, 5, 6 și 7 respectiv, deși uh, potențial sunt foarte interesante, nu sunt destul de precise, de clare. Dânsa uh, ne sfătuiește să nu votăm pentru acestea. În încheiere, referitor la proiectul 9, doamna Legrip consideră că proiectul prezentat în această propunere, care se referă la implementarea uh, dimensiunii de gen la nivelul instituțiilor europene nu uh, reprezintă un instrument foarte adecvat. Practic, depinde de instituțiile europene până la urmă să-și definească uh, propria agenda și politici de mainstreaming și, prin urmare, Comisia nu ar trebui să le stabilească la nivel interinstituțional. Din acest motiv, doamna Legrip nu susține această propunere. După ce vom fi votat toate aceste proiecte pilot și acțiunile pregătitoare, ele vor fi prezentate până pe 3 mai în fața Comisiei de Bugete pentru a fi preevaluate de către Comisie și după aceea vom primi un răspuns din partea Comisiei până la sfârșitul lunii iunie. Schimbul de opinii pe marginea acestor uh, propuneri în vederea implementării de către Comisie ar putea avea loc în iulie la Comisia de Bugete. În numele doamnei Legrip, aș vrea să mulțumesc încă o dată tuturor membrilor care au participat la redactarea acestor nouă proiecte și uh, să le mulțumesc pentru munca lor. Doamna Legrip vrea să o roage pe doamna președinte să ofere posibilitatea colegilor noștri să prezinte aceste proiecte cu mai multe detalii. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult și mulțumesc pentru că ați uh, făcut această prezentare în numele doamnei Legrip. Acum vom avea o prezentare foarte scurtă din partea tuturor celor care au prezentat uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Avem uh, o listă cu proiecte, deci uh, PP1, Spirit Antreprenorial al Femeilor, acțiuni pregătitoare, doamna Kainan este prezentă. De fapt, uh, raportorul nu ne-a recomandat să susținem acest proiect. Proiectul 2, accesul uh, la um, îngrijiri de sănătate mentală pentru grupuri vulnerabile. Maria. Uh, da, cred că titlul este foarte clar. E vorba de un proiect pilot care se centrează pe grupul vulnerabile și în ceea ce privește sănătatea mentală există o anumită discriminare față de categorii vulnerabile și e important să vedem care uh, sunt uh, elementele problemei și dacă putem avea măsuri de mainstreaming uh, prin acest proiect pilot asupra populațiilor care sunt afectate. Mulțumesc! 3. Sara sau Rosa Esteras Faragut. Cine dorește să intervină la proiectul 3? Very briefly, I would... Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte succint. Aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta această propunere. Stereotipuri de gen, din păcate, mai sunt o realitate în societatea noastră pentru că împiedică și limitează aspirațiile femeilor și fetelor uh, din întreaga lume și la toate vârstele. Deci, pentru a putea fi relevant și a transforma această realitate, este să realizăm câteva obiective expunerea fetelor între 10 și 15 ani la mai multe profesii, conectând uh, femeile din întreaga Europa. A le inspira pentru că obiectivul nu este de a le impune un anume rol, ci a le expune la întreaga gamă de modele care există în întreaga Europa de la ucenicii, la femei casnice, mm, ingineri și alte profesii. De asemenea, pentru a ieși din aceste roluri tradiționale, credem că acest proiect pilot poate complementa foarte bine posibilitățile de finanțare în baza programului pentru competitivitate și creștere. Și această campanie ar uh, conține și o evaluare științifică foarte mult. 4. Efecte asta care vizează și um, sărăcia. Aici avem alte proiecte și din partea domnului Lopez, care nu este de față. Ar fi fost bine să le putem prezenta împreună există altcineva care promovează și celelalte proiecte sau mai multe dintre acestea pentru a ne oferi o sinteză a acestor propuneri? Dacă nu este nimeni de față care vrea să facă acest lucru, trecem la nouă implementarea egalității de gen în instituții. Aș dori, domnul Urtasun, să susțină acest proiect pentru crearea coordonării pe egalitatea de gen în toate instituțiile. Bugetul este unul foarte limitat. Cred că ar fi un bun exercițiu să știm cum se desfășoară de fapt această coordonare. Mulțumesc, îmi pare rău că v-am grăbit. Trecem acum la vot. Vot electronic. Sper așadar că toată lumea dispune de cartelele electronice. Vom vota și proiectele pilot și educația la distanță. Dacă sunteți gata, trecem la votul cu privire la evaluarea Orizont 2020, implementare și propunere din cadrul programului cadru 9. Raportoarea nu este de față, așadar nu poate spune nimic. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, se adoptă. 25 e caduc, trecem la 16 pentru, împotrivă, respins. 17 pentru, împotrivă, cred că se adoptă. 5 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 7 pentru, împotrivă, Cred că trebuie să verificăm acest vot. Iată deci că se adoptă cu un singur vot de diferență. Trecem acum la compromisul 8. Pentru? Împotrivă? Probabil că se respinge. Dat fiind însă faptul că este un compromis, vă propun să-l verificăm. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 25 pentru, Ba nu, cer scuze, spune președinte, amendamentul 29. Pentru, împotrivă, se adoptă. Comprom amendamentul 51. Pentru, împotrivă, Îmi cer scuze, spune președinta, am o listă de vot neactualizată. Atunci amendamentul 51 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 41 și 44 identice pentru, împotrivă, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 13 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 50 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 52 și 53 identice pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, se adoptă. Acum la considerente, amendamentul 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2 pentru. Împotrivă se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, se adoptă. Și cred că ajungem acum la votul final. Vot uh, electronic. S-a deschis votul asupra votului final, asupra întregului aviz. S-a închis votul. Se adoptă cu unanimitate. Vă mulțumesc foarte mult! Felicitări uh, raportoarei. Următorul vot se referă la proiectele pilot. Proiectul pilot 1 pentru, împotrivă, se adoptă. Proiectul pilot 2 pentru, împotrivă, se adoptă pilot, uh, proiectul pilot 3. Există aici și un amendament oral din partea doamnei Becchera. Vreți să îi dați citire? Este doar o corecție la nivelul titlului. Titlul este capacitarea uh, fetelor, tinerelor în Europa, nu în întreaga lume. Mulțumesc. Deci cine este pentru acest pilot, proiect pilot? Pentru, împotrivă? Se adoptă de asemenea. Proiectul 4. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Proiectul 5. Pentru? împotrivă, respins. Proiectul 6 pentru, împotrivă, respins, 7 pentru, împotrivă, va trebui să-l verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Proiectul 8 pentru împotrivă se adoptă și proiectul pilot 9 pentru împotrivă. Cred că trebuie să-l verificăm și pe acesta. S-a închis votul. Și aceasta trece cu un singur vot diferență. Deci iată că am adoptat uh, foarte multe. Și vă mulțumesc. Și ultimul uh, vot este, se referă la um, educația academică la distanță ca făcând parte din uh, educația pentru întreaga durată a vieții. Amendamentul 14 pentru, 13 uh, pentru împotrivă se adoptă. 15. Ba 15, caduc 17 pentru împotrivă se adoptă. 16. Ba nu, îmi cer scuze, spune președinta 19 pentru împotrivă se adoptă. Ajungem acum la următorul, 20, pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. 22 pentru, împotrivă, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, nu sunt uh, sigură, vreau să verificăm. 23 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru, împotrivă, se respinge. 25 pentru, împotrivă, se adoptă. 27 pentru, care are două părți. Prima parte pentru, împotrivă, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, se adoptă. 28 pentru, împotrivă, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, cred că e respins. 31 pentru, împotrivă, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 5 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Ajungem la amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 9 pentru. Împotrivă se adoptă 10 pentru, împotrivă, se adoptă 11 pentru, împotrivă, se adoptă 12 pentru, împotrivă, se adoptă de asemenea și nu există vot final. Deci vă mulțumesc foarte mult! Okay, well, thank you for those who've stayed. Bun, mulțumesc celor care au rămas. Vă rog să faceți liniște. Am să folosesc și acest instrument. Așa cum spun în Camera Comunelor din uh, Anglia, ordine, ordine. Deci v-aș ruga să faceți totuși liniște. Este vorba de capacitarea femeilor în sectorul public și privat. Ana este raportor. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Mă bucur să am această ocazie să vă prezint proiectul de raport pe care l-am prezentat mai devreme sub forma unui document de lucru. Este vorba de capacitarea economică a femeilor în sectorul public și privat în Uniunea Europeană. Este un titlu foarte amplu care ne oferă ocazia să îl analizăm din mai multe perspective. De aceea am dorit să elaborez pentru început un document de lucru și să efectuez o reuniune suplimentară a raportorilor din umbră. Sper că proiectul pe care l aveți în față să fie bine primit de mai multe grupuri care, politice care s-au alăturat în acest demers. Data trecută când am prezentat raportul în comisie, unii au spus că unele dintre propunerile mele merg prea departe sau că uh, era undeva în competența statelor membre. Însă vreau să vă spun că toți cei eh, din această sală vor să pățească situația femeilor. Ținând cont de acest lucru, cred că ne revine nouă obligația ca Parlament și ca parlamentare aleși să solicităm statelor să implementeze măsuri mai mult decât fac în momentul de față. Acesta este rolul nostru ca parlamentar și de aceea unele dintre cerințele pe care le-am inclus în acest raport, de pildă de a avea o cartografiere a formării salariilor în sectorul public și privat reprezintă un instrument foarte util pentru conștientizarea publicului. De, ține de asemenea și uh, de alți factori diferența de salarizare. Deci nu este vorba doar de conștientizarea publicului general, ci și a celor angajați. Sunt de asemenea convinsă că trebuie să avem o abordare pentru a pune în valoare diferite profesii. În momentul de față, profesiile dominate de bărbați sunt mai bine văzute și, de asemenea, și decalajul salarial uh, trebuie depășit. Trebuie să putem compara diferite categorii de profesii și să încercăm să ne asigurăm că, făcând acest lucru, vom uh, face presiuni pentru o formare mai echitabilă a salariilor. Voi încerca să prezint și câteva amendamente pentru a completa acest raport. Unele se referă la educația pentru femei și violența împotriva femeilor, poate chiar și violența economică împotriva femeilor este o problemă pronunțată care reprezintă o amenințare serioasă atunci când este vorba de libertățile lor și uneori chiar de supraviețuirea lor. Este o propunere importantă pentru că se referă la situația economică a femeilor și de injustiția economică cu care se confruntă femeile în viața de zi cu zi. Aștept cu interes să mi continui munca pe acest raport împreună cu raportorii din umbră și cu restul comisiei, pentru că trebuie să explorăm toate posibilitățile pentru ca Uniunea Europeană să devină mai egalitară. Dorește cineva să facă vreun comentariu, să mai adauge ceva? Elnök asszony, eh, mint eh, árnyék jelentéstevő szeretnék hozzászólni ehhez a jelentéshez a néppárt. Eu aș dori să mă refer la această problemă din perspectiva PP. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Head pentru acest raport. A fost un, o activitate foarte eficientă și cred că proiectul de aviz este unul bun. Și corespunde și principiului subsidiarității rolul jucat de femei și capacitarea economică a femeilor este o chestiune importantă. Femeile sunt o resursă importantă în societățile noastre și dacă nu acordăm suficientă atenție acestui lucru, ne facem singur rău. Ține și de competitivitate, nu doar de echitate. Sporirea ocupării femeilor este de asemenea un aspect uh, de dorit, uh, de asemenea um, împăcarea vieții familiale cu cea profesională trebuie să fie mai bine îmbinate prin existența de grădinițe, alte metode de îngrijire a copiilor femeile nu doresc să opteze între viața profesională și familie. Iar în ceea ce privește principiul uh, salarizării egale, ca și în cazul drepturilor omului, cred că nu ar trebui să existe discriminare între bărbați și femei, Nu putem uh, crea diferențe arbitrare între femei și bărbați, dar principiul plății egale pentru aceeași activitate a fost uh, unul uh, pur economic, de aceea a fost inclus în legislație europeană. Avem nevoie de recomandări neobligatorii pentru statele membre astfel încât să poată realiza obiectivele pe care ni le-am propus. Salariul nu ține de domeniul uh, dorințelor, ci ține de funcționarea econo- uh, realității economice. Trebuie să elaborăm politici în Europa care să ducă la o salarizare mai echitabilă, nu doar între sexe, ci și între statele membre. Aș dori să mă refer și la altă chestiune importantă. Deși femeile în momentul de față au aceleași drepturi în educație, și de fapt realizările lor uh, educaționale sunt mai înalte, totuși statisticile ne arată că femeile câștigă cu 25% mai puțin și sunt supraprezentate în pozițiile de management. Putem, evident, realiza recomandări pentru îmbunătățirea situației. Voi înainta o serie de amendamente pentru uh, a veni cu valoare adăugată. Vorbim acum de o abordare economică, dar atunci când ne-am referit la chestiunea violențelor împotriva femeilor, nu trebuie să ne gândim doar la violențele de zi cu zi, există violență și la locul de muncă. Și trebuie abordată și această chestiune. Trebuie să oferim femeilor oportunități mai bune și în educație, inclusiv educație digitală și învățare pe tot parcursul vieții. Și mă repet, este un bun raport și un bun punct de plecare pentru activitatea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Vreau să vă rog ca intervențiile ulterioare să fie ceva mai scurte, pentru că este deja uh, șase și un sfert din partea ECR acum. Mulțumesc frumos! Doamne și domnilor, ca raportor din umbră la raportul privind capacitarea economică a femeilor, vreau să vă mulțumesc frumos pentru acest proiect de raport. Mă bucur că avem astăzi ocazia să discutăm textul său. Am uh, senzația că există un acord general că această capacitare a femeilor este o cale ce merită a fi explorată. Și mai mult de atât, capacitatea economică a femeilor trebuie să fie și eficientă. Așadar, trebuie să găsim soluții bune pentru a atinge acest scop. Înțeleg că există multe probleme ele au fost subliniate în raport și acest raport se concentrează pe problemele părinților care aș vrea, ar vrea să-și uh, um, reconcilieze viața profesională cu cea personală. Sunt total de acord că trebuie să promovăm noi moduri de angajare, de exemplu, pe internet. Și Inegalitatea de salarii pentru bărbați și uh, femei reprezintă o problemă, la fel cum uh, este o problemă și inegalitatea între pensii. Subliniez că Polonia este lider în egalitatea de plăți, uh, echitabilitatea salariilor și avem unele lucruri pe care trebuie să le putem împărtăși. Să nu uităm însă că pentru a vindeca un pacient trebuie mai întâi să diagnosticăm corect boala de care suferă. Aici nu sunt neapărat de acord cu raportoarea, fiindcă dacă reducem toate problemele la stereotipizare socială, poate fi foarte comod să gândim așa, însă nu avem întotdeauna dreptate și nici răspunsul nu este întotdeauna cel corect. Cotele, de exemplu, nu susțin poziția socială a femeilor. Uneori, ba chiar din contră. Pentru că nu suntem mai puțin inteligente sau mai puțin uh, apte decât uh, bărbații și atunci ar fi o greșeală să folosim cotele pentru, uh, asigura, pentru a asigura legitimizarea democratică a instituțiilor publice. Însă, acest uh, proiect trebuie completat cu feminizarea sărăciei, situația mamelor singure și creșterea competențelor femeilor. Eu voi depune câteva amendamente în acest sens și sper în continuare ca împreună să găsim soluțiile potrivite. Mă voi opri aici. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează Monica Warner din partea verzilor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, mulțumesc și raportoarei pentru proiectul de raport. Cred că este o bază foarte bună de discuție și suntem de acord cu cele mai multe chestii prezentate. Dar nu ni se pare că toate subiectele uh, relevante sunt acoperite. Sigur, sunt multe dintre ele și suntem total de acord că această capacitate femeie, ă, această capacitate economică a femeilor fără microfon nu este doar o chestiune crucială pentru reducerea uh, inegalității, ci în special pentru reducerea inegalității între bărbați și femei. Domeniile unde vom depune amendamente se referă la următoarele. Mai întâi, cred că trebuie să facem referire la uh, pachetul de echilibrare a vieții profesionale cu viața uh, personală, introdus mâine de comisie, în special în ceea ce privește uh, netransferabilitatea concediului parental și dreptul la concediu paternal. Cred că va fi un subiect uh, important de discutat și trebuie să avem o poziție. La aliniatul privind uh, plata egală, vreau să menționăm venitul, venitul minim uh, și salariul minim ca obiective pentru atingerea egalității și a unei plăți egale și, de asemenea, subiectul violenței este acoperit acum doar în uh, expunerea de motive de la început, și credem, de exemplu, că trebuie acoperite și costurile economice ale violenței în raport. De asemenea, pentru că se vorbește și despre sectorul public, foarte relevant pentru femei, în mai multe uh, sectoare, importanța serviciilor publice pentru femei trebuie menționată în raport, așa cum s-a întâmplat și uh, în rezoluția Parlamentului European pentru cea de-a 61-a sesiune a ONU de la New York. Am fost uh, amândouă acolo. Și cred așadar că subiectul ar trebui tratat mai cu atenție în raport. Vom depune mai multe amendamente privind indicatorii de uh, generalizare a politicilor de gen, educație, cote, zone rurale, um, lucrătoare în sectorul domestic și uh, familii, uh, femei în, la limita excluderii, cum ar fi refugiatele și așa mai departe. Cam atâta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Are cuvântul acum din partea EFDD Doamna Ayuto, mulțumesc că voi fi foarte succintă. Este un punct excelent de plecare acest raport. Știm cu toții că această problematică trebuie soluționată rapid, este o urgență și, evident, acest dosar nu va permite soluționarea tuturor problemelor, dar sperăm că la continuând presiunile asupra Comisiei vom putea progresa astfel încât în cele din urmă să găsim o soluție. O legislație pentru a impune uh, egalitatea salarială între bărbați și femei nu este suficientă, fiindcă există state membre care uh, au pus chiar în Constituție egalitatea de plată între genuri, însă ea nu se întâmplă și în practică. Există o altă problematică, așa că trebuie să fim atenți. Propunerile noastre ar putea să se transformă în legi bune, astfel încât uh, echitatea de salarii între bărbați și femei să devină o realitate, uh, iar această lege să se aplice concret și să devină o realitate pentru toate femeile din Europa. Și, dacă este cazul, și în alte dosare, de exemplu, lupta împotriva violenței asupra femeilor, există țări cu legislație foarte bună, dar când vine vorba de a o pune în practică, dacă începem uh, să vedem ce se întâmplă acolo, uh, o să vedem că există disparități foarte mari între frazele frumoase pe care le scriem și realitate. Așadar, eu împreună cu grupul pe care îl reprezint o să prezentăm câteva amendamente și oricum eu zic că dosarul a fost tratat în mod corect, apreciem ce s-a întâmplat până acum și sperăm ca în final să avem un text bun care să meargă în direcția bună. Mulțumesc, dat fiind faptul că se întârzie și mai avem un uh, vorbitor. Vreau să o întreb pe raportoare dacă se supără să nu, răspund, să nu mai răspundă sau vrei să zici ceva foarte scurt, dar interpreții ne-au mai acordat încă 5 minute. Bine, bine, foarte, foarte repede. Mulțumesc pentru reacții. După cum știți, uh, domeniul este unul foarte amplu și nu avem spațiu să introducem tot ce avem. Aveți ocazia acum să depuneți amendamente. Mă bucur că aveți multe idei bune și da, depuneți amendamente împreună. E răspunderea noastră să avem o Europa mai egală. Mulțumesc. Doamnă președintă, mulțumesc tuturor pentru contribuție și ție, Ana, pentru efort. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 5 mai, deci notați-vă data cei care aveți de depus amendamente. Trecem acum la ultimul punct, punctul 11, 11 o vizită din partea Fundației Gvina Tilgvina, un schimb de opinii privind drepturile femeilor în Balcanii uh, de Vest. Doamna Maria Bașevska tocmai uh, ni s-a alăturat. Uh, am rugat-o să vină, fiindcă această comisie va organiza un eveniment comun în iunie privind situația femeilor din zona de extindere. Iar Maria Bașevska ne va prezenta uh, perspectiva susținătorilor drepturilor femeilor în Balcanii de Vest, mai ales în ceea ce privește deteriorarea drepturilor femeilor și uh, societății civile Vă dau așadar cuvântul ca să ne spuneți câte ceva despre aceste lucruri atât de importante. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimați uh, membri ai Comisiei pentru Drepturile Femeilor și Egalitate de Gen în Parlamentul European, în numele colegilor mei din cele șase uh, țări ale Balcanilor de Vest și ai Fundației Gvina Tilkvina, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați dat ocazia să vă spun ce s-a întâmplat de curând în ceea ce privește drepturile femeilor în regiune din perspectiva societății civile. Procesele care au avut loc în anii 90 în regiunea Balcanilor de Vest au modificat, au modificat pentru totdeauna statutul cetățenilor a crescut diferențele dintre femei și bărbați la toate nivelurile. Aceste țări au uh, trecut printr-o serie de activitate pentru activități pentru îmbunătățirea drepturilor femeilor, însă inegalitățile de gen au rămas o realitate. Dinamica gen- socioeconomică generală împiedică femeile să participe la nivel public. Cele mai recente rapoarte arată că această capacitate uh, a femeilor din punct de vedere economic, este foarte limitată. Ele au mai puține șanse să lucreze decât bărbații, printre altele. Mai ales pentru femei, și în ceea ce privește piața muncii. Chiar dacă femeile lucrează, ele lucrează în sectoarele cu uh, salarii minime și industrii unde s-au raportat adesea încălcări ale drepturilor muncitorilor. Consecințele acestor tendințe sunt că jumătatea din populațiile din aceste țări sunt lăsate la marginea procesului de dezvoltare, ceea ce nu este bine pentru dezvoltarea și creșterea regiunii. Participarea politică și reprezentarea utilă a femeilor este foarte limitată în regiune. Deși reprezentarea femeilor crește, 27 femei uh, parlamentari în zonă, femeile continuă să fie subreprezentate în Parlament, în poziții ministeriale, la nivel municipal și în posturile cele mai înalte. O altă îngrijorare importantă pentru regiune este participarea femeilor la negocierile și procesele decizionale care țin cu soluționarea crizelor politice sau a conflictelor cu care se confruntă acum aceste țări sau cu care s-au confruntat de curând. Anume, în contra recomandării ONU, femeile au un rol limitat sau inexistat în negocierile uh, pentru rezolvarea conflictelor din Kosovo, Serbia și Bosnia și Herțegovina. Pe de altă parte, în cazul uh, Montenegru și al fostei uh, Republici uh, Iugoslave a Macedoniei, rolul femeii nici nu există în soluționarea crizelor politice. Dimensiunea perspect și perspectiva de gen în aceste procese împiedică găsirea unor soluții la crizele actuale și afectează reformele ce vor urma. Societățile, în general, au de pierdut. Unele dintre țările din regiune au observat tendințe negative în ceea ce privește drepturile reproductive și sexuale, care au un efect negativ uh, mai ales asupra grupurilor vulnerabile, cum ar fi comunitățile uh, de rom și femeile cu uh, handicap. Există lucruri care nu sunt în conformitate cu Constituția și contribuie la um, încălcarea drepturilor femeilor. Uh, mai există și problema statului de drept, care devine evidentă când uh, vedem cum se tratează cazurile legate de violența de gen. Întregul sistem de justiție este afectat. Faptul că foarte multe femei sunt victime ale acestei violențe indică incapacitatea statului de a-și proteja un număr semnificativ dintre cetățeni. Deși există țări care au adoptat legislație specifică pe violența domestică, cadrul legislativ nu recunoaște toate formele de violență de gen și nu există serviciile necesare. Toate țările din regiune au cazuri de uh, ucidere a femeilor chiar după ce victimele au raportat cazuri de violență de numeroase ori înainte de crimă pentru că statele nu își îndeplinesc obligațiile de a proteja și a oferi servicii victimelor violenței, societatea civilă intră în joc și face ce poate în locul statului cu sprijin financiar public limitat sau inexistent. Lucrând atât de mult în teren, ajutând comunitățile și beneficiarii și furnizând servicii, lucruri care sunt răspunderea statului, de fapt, organizațiile de societate civilă se confruntă cu dificultăți majore în toată regiunea, lucru îngrijorător, mai ales la momentul de față. Și o să subliniez câteva tendințe semnificative cu care se confruntă societatea civilă din regiune. Achizițiile publice și intervenția autorităților publice și atacurile mass media față de cei care doreau să prezinte societatea civilă ca organizații care lucrează împotriva intereselor statale. Controle financiare arbitrare asupra principalelor organizații din societatea civilă un număr uh, din ce în ce mai mare uh, de societăți, uh, de organizații care înlocuiesc NGO-urile. În urma acestor evenimente, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că rolul societății civile este absolut esențial în acest proces. Organizațiile din societatea civilă respectă valorile europene, sunt aliații dumneavoastră în procesul de extindere. De aceea este în interesul UE ca țările din Balcanii Occidentali să devină un uh, exemplu de succes. Și nu se poate include perspectiva de gen în acest proces decât dacă se ține cont de uh, reformele care vor urma. Experiențele din ultimele țări care au aderat la UE ne arată că avem uh, multe oportunități la ora actuală pentru a face în sfârșit ceva pentru drepturile femeii. Noi uh, contăm pe dumneavoastră ca și aliați și pentru a monitoriza cu atenție și controla procesul de aderare. Mulțumesc! Vă mulțumesc uh, foarte mult. Uh, vrem să vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră aici, uh, doamna Bașenska, și pentru că ne-ați prezentat situația în Balcanii Occidentali. Din păcate, nu vom avea timp pentru o dezbatere pe această temă. Ne pare rău, dar am avut o agendă foarte încărcată și interpreții, din păcate, vor trebui să ne părăsească. Te rog, Julie. Da, eu sunt uh, uh, membru al delegației pentru Bosnia și Kosovo. M-am deplasat uh, în Kosovo săptămâna trecută la uh, adunarea parlamentară mixtă și am luat legătura cu organizații pentru drepturile femeii în calitatea uh, responsabilităților mele ca și parlamentar. Am uh, discutat cu uh, femei uh, din uh, Dresda, cred că am pronunțat bine acest nume, e vorba de un oraș unde au existat uh, violențe foarte puternice în timpul războiului și am avut uh, uh, o dezbatere pe această temă și o putem face în toate țările unde a existat o astfel de violență față de femei. Și cred că există o legătură foarte clară aici între această violență și creșterea economică a femeilor. Aceste femei nu se pot dezvolta, nu există compensații, nu există bani, uh, pentru că nu s-a făcut justiție, pentru că nu există cu adevărat uh, o situație uh, pașnică după atâția ani de la război. Deci, cred că trebuie să ne asigurăm că facem ceva și că există legătură între toate aceste elemente. Câteva dintre elementele uh, centrale care fac ca femeile să nu își îndeplinească la maxim uh, potențialul lor în zona Balcanilor. Uh, o bună parte a problemei are de-a face cu aceste chestiuni nerezolvate. Mulțumesc, Julie. Vreau să spun uh, colegilor de aici că următoarea întâlnire va avea loc uh, pe 3 uh, mai de la 15 la 18.30 și pe 4 mai de la 9 dimineața până la 12.30. Vă mulțumesc pentru participare și mulțumesc